Mi se pare că aici avem o soluție care deschid căi de răspunde chestiunii fiscale și sper că acest Parlament va putea să adopte. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Acum, Ivor